Man kann auch mal pünktlich anfangen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie. Bună dimineața, îmi pare bine că putem uh, începe punctual uh, la ora 9. Îmi pare bine că nu sunt singur în sală, că ați venit alături de noi. Ordinea de zi a fost deja Uh, distribuit, uh, nu are nimeni nicio observație, este acceptat al treilea ordin de, uh, al treilea punct de ordine de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23 martie, de fapt din martie, aprilie și mai și dacă nimeni nu are nicio observație, vor fi considerate ca fiind adoptate. Vă reamintesc că întâlnirea se transmite pe internet, regimul lingvistic este anunțat pe internet. Punctul 4 de pe ordinea de zi, numirea unui membru al Curții de Conturi pentru a substitui pe un uh, membru al Curții de Conturi din Danemarca. Este propus uh, de către guvernul danez, doamna Bettina Michel Jacobsen, care îi urăm bun venit și dăm cuvântul fără întârziere ca să ne facă o prezentare a persoanei sale și a candidaturii sale. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar al Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să mă prezint. E onoare să o pot face ca în calitate de candidat din partea Danemarcei, vă voi face o scurtă prezentare a CV-ului meu a, și a motivației care mă împinge să devin membru al Curții de Conturi. Am două masterate, unul în drept și unul în guvernanță publică. După cum uh, puteți citi în CV-ul meu, uh, majoritatea uh, vieții mele profesionale a fost consacrată auditului public. Am mai mult de 25 de an, de experiență, tot soiul de audituri, uh, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al performanței, din punct de vedere al respectării legii. Um, mi-am desfășurat uh, în principal activitatea în Biroul Național de Audit din Danemarca, dar am și experiență internațională uh, la NATO în Bruxelles și am experiențe de audit în viața reală Am uh, trecut uh, prin toate treptele ierarhiei, m-am ocupat de asigurarea calității, dezvoltarea strategiei, uh, bune relații între actorii implicați, calități de leadership, am fost asistent al auditorului general și am răspuns de un număr însemnat de raporturi de audit și memorandumuri pentru Comitetul de Conturi Publice al Parlamentului Danez Eh, și noi în Danemarca mm, comunicăm cu toți actorii politici, eh, cum ar fi Comisia aceasta a Parlamentului danez și cu Parlamentul danez în general. Ehm, timpul petrecut la NATO eh, m-a făcut să mă interesez de sectorul public și auditul la nivel internațional. În repetate rânduri am fost Uh, am uh, am fost o reprezentantă a Organizației Internaționale de Audit și am experiență în a negocia și a coopera cu alte instituții uh, supreme de audit. De asemenea, am cooperat cu alte organisme internaționale, cum ar fi Banca Mondială, Federația Internațională a Contabililor și Institutul Auditorilor Interni. Ca uh, președinte al Comitetului pentru Standarde Internaționale, am uh, cunoștințe ridicate în legătură cu standardele internaționale de audit și cu, în legătură cu modul în care funcționează instituțiile superioare de audit. Am și experiență în trei comitete internaționale de audit, inclusiv uh, la nivelul Consiliului Europei, unde a fost președinte timp de trei ani și până recent a fost de asemenea membru, membru a Consiliului de Audit a Fondului European de Investiții și a, de asemenea a Băncii Europene de Investiții la Luxemburg. În cariera mea profesională am fost membru a unei instituții independente cu uh, valori etice clare și ca sper viitor membru al Curții Europene de Audit voi continua să respect acele standarde etice uh, pe care le cunosc foarte bine sunt angajată uh, valorilor europene și, într-adevăr, trebuie să demonstrăm cetățenilor că putem aduce schimbarea și cred că experiența mea practică în sectorul public, în domeniul auditului, experiența mea în domeniul leadership-ului și managementului, în plus față de experiența mea internațională în domeniul auditului, ar fi uh, niște uh, valori și o îmbogățire a muncii curții de auditori. Curții, uh, și a Curții de Conturi și am uh, demonstrat, desigur că știu să utilizez uh, și să protejez fondurile publice și asta în interesul contribuabililor europeni. În funcția mea mă voi concentra pe utilizarea experienței mele din uh, participarea la activitatea de audit de performanță în beneficiul Curții de Conturi și în beneficiul Parlamentului European. Cred că e esențial să avem un contact constructiv uh, între Parlamentul European uh, uh, și Curtea de Conturi și, de asemenea, o bună cooperare cu instituțiile de audit și curțile de conturi ale statelor membre. Ca, sper, viitor membru al Curții de Conturi, voi face toate eforturile pentru a facilita cooperarea cu toți actorii uh, implicați și pentru a maximiza impactul uh, activității curții și voi încerca să uh, facem rapoarte mai responsabile uh, și uh, cu celeritate și dacă Comisia dumneavoastră și Parlamentul European îmi dau unde verde, pot să vă promit voința mea de a ne întâlni în mod constant, de a asculta tot ceea ce aveți să spuneți dumneavoastră. Eu cred că este esențial ca relația dintre Curtea de Conturi și Parlamentul European să fie una pozitivă, să fie reciproc uh, respectoasă și să fie una de colaborare. Vă mulțumesc pentru atenție și acum uh, stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Frau Jacobsen, vielen Dank und wir freuen uns. Mulțumim, doamnă Jacobsen. Ne bucurăm tare mult că, iată, un stat membru propune o femeie, pentru că Curtea de Conturi chiar are nevoie de membrii uh, de gen, de sex femeiesc. Domnul raportor are cuvânt. Mulțumesc, doamnă președintă, și v-aș ruga să vă puneți căștile pe urechi. Întâi de toate aș dori să salut numirea în calitate de membra Curții de Conturi a doamnei Jacobson și uh, vreau să vă spun că CV-ul dumneavoastră m-a impresionat aveți o experiență profesională strâns legată de activitatea de audit, de diversele instituții active în acest domeniu și aveți multe realizări în domeniul respectiv și mă bucură faptul că Danemarca s-a hotărât să ne trimită o femeie. Curtea de conturi uh, nu stă chiar așa bine când e vorba de egalitatea de gen. Aș încerca să-mi categorisesc uh, întrebările și anume aș avea trei categorii de întrebări. În primul rând, în ce privește experiența dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost întrebată care sunt uh, cele mai importante trei decizii pe care le-ați luat în uh, profesia dumneavoastră, în viața noastră profesională și ați spus că v-ați utilizat experiența din domeniul auditului public în beneficiul cetățenilor ca să vă asigurați că banii uh, publici sunt folosiți uh, eficient și efectiv. Și aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră, ce poate Curtea de Conturi, dar și alte instituții, ce pot ele face pentru a îmbunătăți uh, viețile cetățenilor noștri. Cât de bine cunosc cetățenii munca acestor instituții. Oare știu cetățenii că pot primi ajutor de la Curtea de Conturi pentru a-și uh, îmbunătăți viețile, mai ales când e vorba de utilizarea fondurilor publice? O ia Thank you very much. Uh, I think it's quite unique to... Răspuns, doamna Jacobson, mulțumesc. Cred că e uh, ceva să fie intervievată de uh, un fost membru al Curții de uh, Conturi Iată, sunt uh, doi uh, membri aceeași categorii profesionale uh, care stau la același podium. Dumneavoastră ați vorbit despre cetățeni și activitatea noastră. După cum am spus în CV și după cum am răspuns la chestionar, auditul legat de viețile cetățenilor este ceva la care țin foarte mult, pentru că înseamnă că putem face o schimbare în viața cetățenilor cu, prin activitatea de audit și uh, Mm, sunt chestiuni importante care afectează viețile cetățenilor, asta în diverse împrejurări și domenii, însă în biroul meu noi am promovat o strategie ca să facem uh, rapoarte de audit de performanță în fiecare an, uh, prin care să ne concentrăm pe audit legat de viețile cetățenilor. Și în faza de planificare ne-am asigurat că tot ce facem are într-adevăr impact în uh, viețile cetățenilor. Asta însemnând și că, de exemplu, uh, am publicat chestionare pentru cetățeni, uh, ne-am întreținut cu ei, am luat legătura cu diverse instituții care reprezintă pe cetățeni și le-am pus întrebări în legătură cu subiectele pe care le-am abordat pentru a avea uh, o imagine clară dacă ceea ce facem noi înseamnă într-adevăr ceva pentru uh, viața lor de zi cu zi. Și astfel am realizat uh, niște rapoarte de bună calitate care au însemnat îmbunătățiri reale pentru cetățeni, de exemplu în ce privește probleme de sănătate sau integrare, uh, ajutor, ajutoare sociale și am reușit să identificăm activități care într-adevăr au impact în viața cetățenilor Uh, chestiuni uh, pentru care era nevoie de schimbare politică sau uh, de implicarea autorităților locale, astfel încât consider că unele din rapoartele noastre legate de viețile cetățenilor au avut succes și au atras atenția mass media și s-au bucurat de bună publicitate și din partea Parlamentului danez și a Comisiei sale uh, pentru uh, conturi publice. Deci întrebarea era cum pot cetățenii să știe ceea ce poate face curtea pentru ei. E vorba de a alege uh, subiectele corecte, cred eu, e vorba de implicarea cetățenilor în anumite activități de audit prin interviu sau chestionare și e vorba de a ne asigura că alegi subiectele corecte de auditat astfel încât bazându-te pe activitatea de planificare, pe uh, riscul evaluat în domeniu, poți să te asiguri că rapoartele tale uh, vor avea uh, un interes mai larg uh, pentru Parlament și pentru societate în general. Cam atât, cred că am răspuns la prima întrebare. Mulțumesc. Raportorul. Șoana colegiță, za zgovor se bližno tej Domnul Șoltes, mulțumesc pentru răspuns, doamnă. Și cam asta mă și gândeam că veți răspunde de altfel. Mai am o întrebare legată de independența membrilor Curții de Conturi. E o întrebare foarte importantă, atât pentru membrii, cât și pentru instituția ca atare. Câteodată avem uh, probleme legate cu independen- de independența membrilor curții. Sigur că politica și are interesele sale, și politicienii sunt cei care fac uh, numirile în anumite posturi. Eu aș dori să știu ce fel de reguli ar trebui să existe în plus ca să ne asigurăm de, de plina independență a membrilor curții de conturi. Oare este posibil o independență, o independență absolută, întreb de altfel. Mulțumesc. acum răspunsul, rog. Doamna Iacobson, mulțumesc, uh, doamna președinte. Independența e o mare problemă și cred că e foarte important să te gândești întotdeauna la caracterul independent atunci când selectezi membrii pentru Curtea de Conturi, pentru că e extrem de important să existe această independență reală uh, a uh, candidaților și a membrilor curții. Eu cred că independența este o calitate cu care m-am uh, obișnuit, pentru că eu provin uh, din uh, Curtea de Conturi, uh, instanța supremă de control uh, în Danemarca, în care membrii sunt supuși controlului Parlamentului, însă altfel sunt liberi să-și aleagă subiectele de care doresc să se ocupe și rapoartele pe care doresc să le facă și nu se pot exercita presiunea asupra lor, așa încât pentru mine uh, independența o chestiune uh, esențială în viața mea de zi cu zi și vreau să fiu membru a unei uh, instituții independente. Uh, cred că aceste calități se pot transfera și cursii de conturi europene, pentru că e foarte important ca această curte să fie alcătuită din membri cu adevărat independenți, independenți de orice fel de influență din partea statelor membre, Eh, iar eh, standardele internaționale de audit chiar eh, specifică necesitatea existenței acestei independențe în modul în care se desfășoară activitatea Uh, sigur, asta are legătură și cu încrederea publicului în, în instituțiile publice. Publicul uh, își dorește să știe că Curtea de Conturi e independentă și standardele internaționale uh, prevăd diverse proceduri pe care să le aplice instituțiile, de exemplu codul de etică și alte regulamente interne care trebuie respectate ca în fiecare zi uh, să demonstrez că respect niște standarde etice clare, valori etice clare, pentru a uh, consolida independența instituției. Vă mulțumesc. Colegii Soltes, nu. Domnul Soltes, din nou. Vă mulțumesc. Ne bucură Iată că să vedem că și uh, Curtea de Conturi consideră la rândul său că operațiunile de audit sunt deosebit de importante. Comisia Cont a decis de asemenea că va lua parte la proceduri în anul 2016. Ce aș vrea eu să aflu? Aș vrea să aflu dacă și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, considerați că genul acesta de audite financiare, de conformitate și al performanței trebuie uh, să fie promovate. Trebuie să vorbim de asemenea despre ecologie, egalitate și etică, care sunt uh, import, elemente importante necesare, practic, pentru atingerea obiectivelor statutate în strategia UE 2020. Ecologia, egalitatea și etica sunt cu toatele importante. Și vreau să vă întreb dacă sunteți și dumneavoastră de părere că aceste elemente trebuie să, sub, uh, să fie subliniate pe viitor, ele fiind importante pentru cetățeni. Doamna Jacobsen. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt uh, un uh, susținător al uh, operațiunilor de audit al uh, performanței care sunt demarate de curțile de conturi sau uh, în alțile curți de conturi. Și e important ca toate acestea să se adreseze uh, să se, să se ocupe, să se refere și la sectoarele și aspectele direct importante pentru cetățenii. Auditul de performanță este un element foarte important pentru Curtea de Conturi, pentru toate birourile naționale de control. Prin urmare, crearea de rapoarte utile Parlamentului uh, este până la urmă una dintre misiunile Curții de Conturi. Și o bună cooperare între Curtea de Conturi și Parlamentul European poate să ofere Comisiei dumneavoastră platforma necesară pentru luarea de decizii legislative obiective și eficiente. Prin urmare, iată, sunt de părere că auditul de performanță este esențial pentru oferirea de răspunsuri și, de asemenea, de, de soluții posibile diferitelor comisii ale Parlamentului. Mulțumesc! Încă o rundă de întrebări. Din nou are cuvântul raportorul. acum că vorbim despre eficiență, dați-mi voie să vă adresez uh, o nouă întrebare. O întrebare legată de relația dintre eficiență și efectivitate. Adeseori vorbim despre rata erorilor în uh, rapoartele de genul acesta. Rata erorii uh, include până la urmă toate uh, Uh, deficiențele, uh, neclaritățile uh, în diferitelor proiecte în care sunt implicate până la urmă milioane și milioane de euro. În cadrul auditului se poate descoperi o eroare, se poate descoperi faptul că a fost făcută o greșeală, dar lipsa de eficiență continuă să existe și să fie o problemă. Vreau să vă întreb dacă nu credeți că ar trebui să decidem uh, care dintre criterii este mai important, eficiența sau efectivitatea. Unor e greu de ales între cele două și uh, faptul că e greu de ales aduce cu sine o serie de efecte negative din punct de vedere financiar. Doamna Jacobson. Mulțumesc, doamnă președinte. Economia, eficiența și efectivitatea sunt acoperite de obicei de auditul performanței. Dar în mediul acesta al Uniunii Europene se vorbește și despre valoarea adăugată a Uniunii Europene. Deci toate tranzacțiile, toate viramentele ar trebui să aducă cu sine valoarea adăugată pentru cetățenii europeni. Prioritatea legată de eficiență sau efectivitate depinde până la urmă de domeniu. De ce spun asta? Pentru că în unele domenii uh, se observă că eficiența până la urmă este mai importantă, în alte domenii efectivitatea este esențială. Din experiența mea, aș spune că efectivitatea este una dintre ambițiile multor uh, curți de conturi. Dar e, e un uh, subiect foarte dificil pentru că necesită uh, date, date care să dovedească că estimările sau prognozele făcute sunt, uh, sunt corecte, analizele uh, făcute sunt uh, corecte. Prin urmare, cred că în con- contextul auditului de performanță la nivel european trebuie să se țină cont de absolut toate uh, elementele esențiale. Nu cred că unul dintre elemente ar trebui neapărat să fie considerat a fi mai important decât celălalt. Dar auditul de performanță per ansamblu este absolut esențial pentru toate cur curțile de conturi. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, o serie de colegi au cerut să intervină. Vă rog să respectați timpul acordat dumneavoastră, două minute. Doamna Ayala Sender începe. Sí, gracias. Eh. Mulțumesc. Stimată doamnă Jacobsen, eh, cinstit vorbind, îmi pare bine că, iată, avem o candidată de sex feminin oricum uh, înlocuiește uh, tot pe o uh, femeie, deci putem felicita pe guvernul danez că e constant în propunerile sale. Oricum, dumneavoastră a fost și pionieră pe tema maternității, deci îmi pare foarte bine. Acum, întrebările în, legătură cu bugetul european, aș dori să-mi spuneți ce părere aveți despre faptul că avem o tendință Uh, bugetar care la început se baza pe resurse proprii și acum suntem în 54% uh, donații, ca să spun așa, nu mai sunt resurse proprii. Uh, donații, ca să spun așa, din PIB. Credeți că facilitează aceasta sau, din potrivă, dificultatea de a exista o activitate de control neutru? Și, în al doilea rând, avem un buget multianual pe șapte ani. În schimb, activitatea de audit este una anuală. Și asta duce la multe dificultăți pentru că există tendința uh, la erori, uh, care nu este aceeași și, și nici modul de cheltuire a banilor la început ca la sfârșit. Aveți o posibilitate de a îmbunătăți lucrurile. În al treilea rând, aveți o mare experiență și îmi pare foarte bine că ați fost activă și la BEI, pentru că la, uh, pentru noi e o provocare BEI, că și Curtea de Conturi, cât și Parlamentul avem dificultăți ca să avem o bună activitate de audit a ceea ce se întâmplă după ce banii din buget uh, iese, de pe, iese pe ușile bei. Oare ați putea să ne spuneți uh, două cuvinte în legătură cu capacitatea de audit a băncii europene de investiții și apoi în legătură cu cheltuielile din statele membre. Știți că avem multe dificultăți uh, când e vorba de fonduri Uh, care sunt cheltuite în statele membre. Dumneavoastră, în răspunsuri ne indicați că în Danemarca există deja experiențe în legătură cu modul de a audita fondurile europene, modul în care sunt ele utilizate în Danemarca. Data avem exemple în 2014 și vreau să vă întreb uh, sau uh, găsit elemente pozitive, elemente critice? Cum a funcționat această activitate de audit a fondurilor europene în țara dumneavoastră? Mulțumesc! Oh, Thank you, Chair. Doamna Jacobsen. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră și eu mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră. Mă, mă bucur că sunt primul candidat al uh, Danemarcei uh, pentru această funcție. Întrebarea noastră primă se referea la o declarație financiară anuală uh, spre deosebire de una multianuală. Ei bine, pentru auditor, uh, declarația financiară până la urmă este esențială. Aceasta poate fi uh, verificată. Și conform standardelor internaționale, această declarație financiară este una anuală. Dacă Curtea de Conturi uh, ar trebui să evalueze o declarație financiară multianuală, atunci aceasta ar trebui să există <laughs> în primul și în primul rând, pentru că în absența ei e greu de evaluat. Deci care este tradiția? Declarațiile anuale sunt evaluate de către auditori și uh, auditorul uh, vine cu un aviz pe tema acelei declarații financiare. N-am experiență cu declarațiile financiare multianuale, dar uh, bine, nu spun că ea, o astfel de decla, declarație n-ar putea să existe până la urmă, dar ea ar trebui mai întâi de toate să fie creată de către Comisia Europeană pentru a permite auditorilor să, să evalueze genul acesta de declarație. Uh, eu cred că declarația anuală care este inclusă în standardele internaționale este o idee bună pentru că până la urmă oferă o imagine de ansamblu cât se poate declară cu privire la tranzacțiile financiare demarate într-un an anume. Uh, pe baza acestei declarații, auditorii pot uh, uh, veni cu un aviz, pot verifica conformitatea tranzacțiilor demarate în respectivul an și pot veni cu anumite recomandări în respectivul an. După aceea m-ați întrebat care sunt experiențele mele în manieră de aud, în uh, domeniul auditului la bancă. Ei bine, cum v-am spus, uh, am fost membru al Comitetului de Audit al Băncii. Acest comitet este un comitet independent care uh, se bazează pe auditul demarat de auditori independenți aceste rezultate, aceste analize sunt mai apoi transmise um, liderilor băncii și uh, permit uh, acestora să decidă dacă auditul a acoperit suficiente domenii, dacă tranzacțiile respectă toate cerințele juridice pe care trebuie să le respecte genul acesta de bancă. Cred că experiența mea la Bay uh, va fi o bază foarte bună pentru o muncă eventuală la Curtea de Conturi. De ce? Pentru că multe dintre aspectele de care se ocupă Comitetul de, de Audit al BEI uh, sunt de asemenea importante pentru Curtea Europeană de Conturi. Uh, acest comitet de audit al BEI și de asemenea Curtea Europeană de Conturi respectă până la urmă ambele aceeași uh, structură de guvernanță și aceleași uh, aliniate din tratat. Prin urmare, o relație mai strânsă între cele două entități nu ar fi deloc uh, rea. Știu că Curtea de Conturi uh, a demarat audit de performanță asupra multora dintre uh, programele de investiții ale băncii și uh, asupra fondurilor care sunt cuprinse în Fondul European de Investiții. Prin urmare, o cooperare între cele două entități, din nou, ar fi cât se poate de esențială din această prismă. După aceea, m-ați întrebat care sunt uh, uh experiențele mele în materie de audit uh, în țara mea uh, de, de audit de performanță în ceea ce privește uh, fondurile europene. Ei bine, m-am ocupat într-o oarecare măsură de cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Uh, în cadrul acestui program uh, sunt necesare diferite rapoarte de audiet audit. Nu m-am ocupat niciodată de agricultură, de fondurile uh, din uh, PAC, nu pentru că n-aș fi vrut, ci pentru că pur și simplu nu, uh, nu colaboram în funcția mea cu Ministerul Agriculturii. După cum am pus, am scris clar în CV-ul meu, biroul pentru care lucrăm produce anual un raport cu privire la, la conformitatea și eficiența utilizării fondurilor europene în Danemarca. Și raportul acesta a fost uh, foarte important pentru uh, celelalte autorități, pentru că fondurile europene sunt considerate a fi deosebit de importante în uh, Danemarca. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează domnul Sarvama. Două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă bucur tare mult să vă văd aici, doamnă Jacobson. Sunt într totul de acord cu cele spuse de raportor uh, și anume și eu sunt foarte încântat că, iată, Danemarca a ales o candidată de sex femeiesc. Dar bine, fiind și eu danez, uh, nu mă surprinde până la urmă acest uh, aer de egalitate de gen promovat uh, de statul nostru. Acum, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al colegilor până la urmă, Curtea de Conturi este absolut esențială când vine vorba de audit, de control, de verificarea eficienței utilizării fondurilor europene. Și, prin urmare, am o întrebare cât se poate de concretă. În primul și în primul rând, cum ați, uh, ați moderniza până la urmă DAS-ul? Poate că știți uh, că în Luxemburg uh, nu se prea dorește a, a, a se arăta cu degetul înspre un stat sau altul. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la discutarea așa, într-o manieră cât se poate de concretă, a erorilor care apar în diferitele state membre. Poate că genul acesta de discuție n-ar fi uh, rău să fie purtat la Curtea de Conturi pe, în următorii ani. Acum, bugetul este și auditul de performanță, până la urmă, uh, reprezintă un subiect de predilecție al doamnei Georgieva. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați uh, lucra sau ați fi de acord cu uh, stimularea, până la urmă, îmbunătățirea auditului de performanță în cazul în care ați deveni membru al Curții de Conturi. Și după aceea, sunteți de părere că rapoartele speciale trebuie să devină mai numeroase? Considerați că ele ar trebui să fie formulate mult mai rapid decât în momentul de față? Și dacă da, atunci vreau să vă întreb ce anume ați face în calitate de membru al Curții de Conturi pentru a influența situația în așa fel încât să obținem informații la timp în momentul de față, situația este absolut insuportabilă. 19 luni e media și așa ceva e inacceptabil. Mulțumesc! Doamna Jacobson. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Ați spus câteva întrebări cât se poate de concrete. În primul și în primul rând, uh, DAS-ul și uh, includerea acelui principiu al uh, naming and shaming, adică arătarea cu degetul a statelor membre. Ei bine, din experiența mea, DAS-ul evoluează și, bineînțeles, standardele internaționale de audit sunt importante în contextul acestei evoluții. Cred că un auditor trebuie să, cons- să, să cunoască foarte bine cerințele dar pentru aceste dasuri, dar pe de altă parte și cei care depun dasurile trebuie să fie conștienți de ceea ce așteaptă auditorii de la ei. Uh, Uh, uneori există mari uh, dificultăți din punctul acesta de vedere. Deci trebuie să facem eforturi uh, în sensul simplificării sau înțelegerii, unei mai bune înțelegeri a tuturor cerințelor și așteptărilor care se ascund în spatele un dasului. Nu știu ce anume se face în momentul de față la Curtea de Conturi, dar cred că experiența mea profesională m-ar putea ajuta să influențez evoluția DAS-ului în cazul în care această evoluție este necesară. Dar, bineînțeles, standardele internaționale sunt uh, esențiale, ele trebuie să fie respectate. Prin urmare, auditorul nu, nu, nu poate să vine așa cu cine știe ce idei uh, sau solicitări uh, din senin, ci tot ceea ce face un auditor trebuie să se bazeze pe standardele internaționale. Acum, în ceea ce privește arătatul cu degetul, uh, din experiența mea, la Biroul Național de Conturi din Danemarca, se, se spune clar care este problema Uh, și cine este vinovatul, asta în anumite domenii, dar mai există și domenii în care am ales să fim uh, puțin uh, sau mai puțin clari în declarațiile noastre. Cred că dacă se dorește până la urmă atenționarea statelor membre, nu rata erorii în sine este esențială, ci uh, numirea acelor domenii în care apar erorile. În momentul de față, Curtea de Conturi uh, face uh, eforturi în direcția aceasta uh, și mi se pare mai corect uh, până la urmă să se întâmple așa. Nu cred că pe baza ratei erorilor exclusiv uh, am putea să punem la stârpul infamiei uh, vreun stat membru sau altul. Acum m-ați întrebat de asemenea dacă susțin bugetarea bazată pe auditul performanței. Ei bine, nu prea știu multe despre lucrul acesta, dar cred că până la urmă ar fi o in- o uh, inițiativă de calitate, pentru că dacă s-ar baza pe niște criterii cât se poate de clare cu privire la obiectivele de atins, ne-ar putea oferi tuturor mai multă claritate. Am putea cu toții mai ușor înțelege care sunt efectele finanțării pe baza genului acestuia de procedură. După aceea m-ați întrebat uh, despre rapoartele speciale, spuneați că uh, Curtea de Corturi are nevoie de 19 luni pe ale, pentru a le formula. În CV-ul meu am spus că m-am ocupat, m-am ocupat de uh, promovarea procedurilor de audit de performanță în uh, Danemarca și cred că pe baza experienței mele pot ajuta la creșterea, la accelerarea lucrărilor de uh, care vizează aceste rapoarte speciale. Noi în Danemarca ne-am dorit întotdeauna ca rapoartele noastre să vină cu informații la timp, uh, informații flexibile care să poată fi uh, utilizate de Comisia pentru Conturi Publice. Și această comisie își dorea, bineînțeles, ca noi să venim cu aceste rapoarte cât mai repede cu putință. Asta uh, ne-a obligat până la urmă să creiem uh, rapoartele acestea într-o perioadă de doar șapte luni până, până la urmă. Dar, dar bine, asta a însemnat, bineînțeles, un efort extraordinar din partea auditorilor. Până la urmă, efortul s-a concretizat în în uh, furnizarea de rapoarte în uh, doar șapte luni. Dar cred că durata aceasta depinde până la urmă de domeniu. Dacă te concentrezi pe un singur domeniu, atunci rapoartele speciale pot fi create mai rapid. Dar până la urmă, um, alegerea unui subiect uh, concret și corect și flexibilitatea sunt esențiale și pot contribui la accelerarea acestor rapoarte de audit. Mulțumesc! Für die GUE, de Jong, bitte. Domnul De Ion din partea GUE. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mă alătur raportorului și uh, celorlalți care s-au exprimat în legătură cu CV-ul dumneavoastră, doamna Iacobsen. Mă bucur să vă văd aici. Am două întrebări. Am vorbit mai devreme despre contactul cu cetățenii Domnul Brennick Mayer din țara mea s-a bucurat de multă publicitate pentru că a spus că ar trebui eliminate rapoartele uh, anuale că ar trebui să procedăm în cu totul altă manieră. Și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere asupra acestui fapt. În al doilea rând, ați vorbit despre uh, conflictul de interese, un uh, subiect uh, sensibil în Parlament și pentru parlamentari. De asemenea, este un element asupra căruia trebuie să fim atenți tot timpul. A spus că nu aveți niciun conflict de interese în portofoliul actual și că veți dezvălui informațiile financiare. Uh, sunt convins că veți face acest lucru. Sunt uh, multe uh, interese financiare pe care va trebui să le dezvăluiți președintelui Curții de Conturi. Ne puteți da o idee care sunt acestea? Mulțumesc pentru întrebare, pentru întrebări. Prima s-a Uh, referit uh, la cetățeni. Cetățenii înțeleg ce înseamnă uh, un raport de audit. Cred că am lucrat mult în Oficiul Național de Audit pentru că ne-am dat seama că trebuie să transmitem mesajul cetățenilor într-un limbaj pe care aceștia să-l înțeleagă. Uh, să ne asigurăm că aceste rapoarte de audit sunt formulate astfel încât oamenii de rând, oamenii obișnuiți să înțeleagă ceea ce scriem. Deci am insistat foarte mult asupra acestui lucru, am beneficiat de asistența unui, a unor consultanți și a unor jurnaliști care ne-au uh, dat sfaturi în legătură cu modul în care trebuie să concepem aceste rapoarte uh, pentru uh, cetățeni. Cred că rezultatele au fost foarte bune. atunci când ești într-o funcție și îi scrii un raport, oamenii trebuie să înțeleagă ceea ce scrii și care sunt concluziile. În al doilea rând, Ați întrebat în legătură cu interesele financiare și dacă voi uh, uh, publica uh, interesele mele financiare, sigur că voi face acest lucru. Nu am niciun fel de implicare în companii private, am, sunt participant la niște fonduri mutuale, am niște acțiuni, Uh, dar uh, le voi face uh, publice. Sunt în situația altor membri ai curții de conturi. Nimic surprinzător. Domnul Ștehovski s-a anunțat primul, așa că îi dăm cuvântul. Uh, first, uh, I am very glad. În primul rând, mă bucur că Danemarca ne-a trimis un candidat de calitate și este important pentru mine și uh, că sunteți femeie. După părerea mea, aveți un CV excelent și mă bucur că ați reacționat uh, prin răspunsuri concrete la întrebările noastre. Am două întrebări. Cum vă imaginați uh, contactele constructive între Parlament și cu acest uh, această comisie. Contactele constructive sunt foarte importante pentru mine. În al doilea rând, uh, credeți că rapoartele curții de conturi Uh, sunt luate în serios de statele membre. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Prima întrebare, cum să menținem contactul cu Parlamentul European și cu această comisie. Așa, după cum am spus în partea introductivă, mă bucur să mă aflu aici uh, prețuiesc foarte mult contribuțiile dumneavoastră și sper că în viitor ne vom întâlni, iar contribuțiile pe care dumneavoastră le aveți în legătură cu teme sau domenii care trebuie analizate sunt uh, informații importante pe care Curtea de Conturi trebuie să le aibă în vedere în uh, activitatea de planificare, care sunt cerințele dumneavoastră, dorințele dumneavoastră pentru uh, rapoartele viitoare. Uh, aș uh, dori să particip la orice audiere sau întâlnire pe care doriți uh, dumneavoastră sau ori de câte ori doriți să vin în această comisie, pentru că acest lucru este esențial, încrederea este esențială pentru cooperare. De aceea aș fi cât se poate de dornică să facilitez cooperarea în viitor. Îmi pare rău, nu cred că am înțeles prea bine cea de-a doua întrebare. Puteți să o repetați? E vorba de respectul de care se bucură Curtea de Conturi în uh, statele membre. Vezi, ce veți face ca rapoartele noastre să se bucure de respect în diferitele uh, țări? Pentru că există situații în care statele membre nu respectă rapoartele curții de conturi. Pentru o instituție de audit uh, este important ca rapoartele de audit să fie făcute publice, să fie menționate în uh, presă, pentru că acest lucru creează o oarecare presiune din partea uh, Uh, mass mediei pentru a schimba lucrurile. Deci cooperarea între presă și rapoartele de audit este importantă pentru a duce la schimbări în uh, statele membre. Domnul Cernețchi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După ce ne a rugat să vorbim două minute, o să încerc să o fac. Doamna Iacobsen, o informație pentru noastră și o surpriză. Felicitări pentru cunoștințele noastre, pentru răspunsurile competente. Aș dori să vă informez în uh, numele grupului meu, uh, ECR, că grupul meu vă va susține Va susține candidatura dumneavoastră și o surpriză? Nu am întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră și mulțumesc pentru surpriză. E una plăcută. Mulțumesc și eu m-am înscris pe lista vorbitorilor pentru că doamna Jacobson Curtea de conturi europeană este acum într-un proces de reformă și tocmai de aceea toți membrii Curții de Conturi trebuie, din punctul meu de vedere, să sprijine acest proces de reformă. Și iată, aceasta este solicitarea mea la dumneavoastră. E nevoie de îmbunătățiri la nivelul birocrației interne și tocmai de aceea implicarea auditorilor la reforma și lucrarea, lucrările uh, curții de conturi trebuie să fie una garantate. Uh, ce se întâmplă la curtea de conturi, uh, membrii, membrii permanenți pleacă des, tot timpul apar noi membri, prin urmare, Uh, procesul acesta de reformă este până la urmă periclitat. Și tocmai de aceea vreau să vă rog pe dumneavoastră, în calitate de poate viitor membru, să sprijiniți uh, procesul de reformă. După aceea, uh, anul acesta avem 35 de rapoarte speciale din partea Curții de Conturi. Nu știu cine, cine le va citi, dar problematica vitezei cu care apar aceste rapoarte speciale este importantă. Pentru că de viteza cu care apar depinde până la urmă eficiența rapoartelor. Uh, am depus de curând un amendament uh, prin care ceream, uh, spuneam că până la urmă comisia trebuie să răspundă în șase șase săptămâni, iar Curtea de Conturi are Uh, dreptul să, să vină cu un răspuns în decursul a 13 luni, dar aș vrea ca aceste 13 luni să fie până la urmă plafon, plafonul maxim uh, E important ca aceste rapoarte speciale să vină rapid. Rapoartele istorice sunt interesante pentru oamenii de știință, dar pentru noi nu sunt deloc uh, interesante. Nu avem nevoie de rapoarte pe teme pe care le cunoaștem de alaltă ieri. Ne și tocmai de aceea vreau să vă, să vă rog să luptați pentru accelerarea lucrărilor uh, curții de conturi. Mulțumesc mult! About the Mulțumesc, doamnă președinte, în legătură cu procesul de reformă. Da, este un răspuns direct. Da, vreau să fac parte din procesul de reformă, să îl susțin atât cât pot, pentru că consider că agenda schimbării este necesară pentru instituțiile de audit, astfel încât acestea să dobândească mai practici mai bune, să aibă o calitate uh, mai uh, ridicată a rapoartelor. Uh, de aceea cred că pot să folosesc uh, experiența mea din instituția de audit, unde am parcurs acest proces de reformă. În legătură cu celeritatea rapoartelor și calendarul acestora, din experiența mea, cred că pot să arăt cum putem ca aceste rapoarte să vină mai uh, repede, să fie mai flexibile și să fie depuse la timp. Recunosc că dacă trebuie să aștepți aproape 2 ani pentru un raport, e bine, 2 ani e o perioadă destul de lungă. Uh, voi face tot ce se poate pentru a influența uh, această procedură pentru a scurta timpul de raportare. Vă mulțumesc. Mai dorește raportorul să intervină? One additional uh, question and remark. O remarcă suplimentare. Ați vorbit despre Uh, rolul instituției supreme de audit, dar pentru mine este important care este rolul acestei instituții. Vreau să menționez un caz care s-a întâmplat cu câteva luni în urmă, când Comisia Cont nu a acordat descărcarea pentru un proiect pentru care Curtea Europeană de Audit a emis un raport uh, în care a criticat, uh, a evidențiat uh, neregulile și au fost puse întrebări în legătură cu efectele, consecințele acestui proiect. Ce veți face pentru a evita situația în care nu se acordă descărcarea? Dar în uh, sesiunea plenară, majoritatea membrilor, fără niciun fel de discuție, a acordat această descărcare. Deci, în astfel de situații, cred că este important pentru Curtea Europeană de Conturi să își spună cu tărie uh, punctul de vedere. De ce mai existăm dacă nimeni nu uh, respectă raporturile, rapoartele noastre? Cred că și Curtea de conturi trebuie să lupte în fiecare zi pentru poziția sa, pentru a fi recunoscută ca o instituție importantă. Nu să fie acolo în fundal o instituție peste care să treacă, peste opinia căreia să treacă uh, alte instituții, așa cum v-am spus. Deci este important să aveți o voce care să se facă auzită. Mulțumesc! Asta e ca o coajă de banană, domnule Soltes. Ce să facă Curtea de Conturi? Uh, instituția legislativă este Parlamentul, nu? Mai aveți în uh, răspunsuri? Nu. Atunci vă mulțumesc foarte mult. Audierea s-a încheiat cu acestea. Sau acestea fiind spuse, vă rog uh, să părăsiți uh, sala pe toți cei care nu aveți uh, dreptul să participați la discuțiile interne, puteți să lăsați totul aici, uh, părăsiți sala pentru 10 minute, nu vă faceți nicio grijă, lucrurile dumneavoastră nu vor dispărea. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Iacob, Iacobson, și vă urăm toate cele bune.